I would like to welcome all of you to, this IMCO afternoon meeting. And, uh, Bună ziua tuturor! Haideți să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind finalizarea pieței unice digitale. Raportor este domnul Pablo Arias Eceveria. Sper că nu v-am pronunțat greșit numele. Îi vă da mai întâi de toate cuvântul raportorului și mai apoi, bineînțeles, raportorilor din umbră și reprezentanților Comisiei. Pablo, ai cuvântul. Mulțumesc, gracias, președinte. Eh, muy... Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor fructoasă și pentru bunul spirit de cooperare și colaborare în timpul negocierii amendamentelor. Și vreau de asemenea să mulțumesc tuturor deputaților care, prin amendamentele depuse, și-au adus contribuția la îmbunătățirea acestui raport. Trebuie să spun că sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut și pentru faptul că am ajuns la niște amendamente foarte bune care au fost posibile datorită bunei colaborări și uh, discuției de bună calitate cu toate grupurile politice am ajuns la opt amendamente de compromis, mai ales în uh, principalele domenii care ne uh, interesează, serviciile de trimitere poștală, drepturile de proprietate intelectuală, TVA-ul și protecția minorilor uh, pe internet, care era compromisul numărul 8. Așa cum am mai avut ocazia să spun, întregirea pieții interne numerice este un obiectiv indispensabil. El trebuie să se transforme în realitate în uh, cursul acestei legislaturi și sunt bucuros să constat că în linii mari toate grupurile politice sunt de acord cu mine și împărtășesc aceleași obiective. Am putut să constat acest lucru în timpul diferitelor reuniuni pe care le-am organizat cu raportorii din umbră. Știm cu toții că instituțiile europene în timpul anilor trecuți, mai ales în timpul ultimilor doi ani, au lansat nenumărate inițiative tocmai pentru a suprima barierele care încă persistă și ne împiedică să profităm de toate avantajele unei piețe digitale unice. Parlamentul și Comisia IMCO au adoptat mai multe rapoarte și propuneri legislative, mai ales raportul 2010 în ce privește întregirea pieții unice pentru comerțul electronic, directiva în ce privește drepturile consumatorilor, raportul Single Market Act pentru europeni, regulamentul în ce privește sistemele alternative de soluționare a litigiilor și, în curând, raportul despre semnătura electronică. Am creat un grup de lucru pe tema comerțului electronic și a pieței electronice și sperăm că acest grup de lucru își va continua lucrările și va fi un spațiu de uh, discuții deschis și ne va ajuta în munca noastră de aici, de la Comisia IMCO. În următoarele zile am să prezint noi propuneri pentru reuniunile acestor, acestui grup de lucru la reuniunea coordonatorilor. Noi ne dorim astfel să ajungem la uh, uh, finalizarea pieței interne digitale. Aș vrea să subliniez cât de importantă a fost comunicarea Comisiei din ianuarie 2011 pe tema comerțului electronic, unde se fac mai multe sugestii și s-a stabilit o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acestor propuneri. Piața unică digitală este unul dintre elementele uh, uh, actului pieței unice, uh, faza a doua. Am inclus un considerent care tocmai insistă asupra importanței acestei noi comunicări și s-a depus și un amendament oral uh, care a fost trimis uh, tuturor raportorilor din umbră și membrilor comisiei, iar lista de vot actualizată va fi trimisă în cursul după amiezii. Dacă sunteți de acord, pot să vă citesc acest amendament oral pe care îl propunem. Am să citesc textul. communication on october 3 thousand and 2012 to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions entitled Single Market Act ii Deci în limba engleză, exact ceea ce tocmai am spus mai devreme și în amendamentul ăla spunem salutăm noua comunicare a Comisiei în ce privește Single Market Act 2, care include acțiuni cheie pentru a dezvolta o economie europeană digitală și sublinează nevoia de a strânge, de a uh, culege roadele existenței pieței unice. Acesta este amendamentul pe care l-am propus, amendamentul oral. Cu aceste informații, cu acest raport, am vrut să arătăm care este utilitatea grupului de lucru pe tema pieței unice digitale. Și mi-aș dori foarte mult ca comunicarea comisiei să fie completată de acest raport, mai ales pentru că IMM-urile trebuie să profite de economia digitală. Nu mai am mare lucru de spus. Îmi doresc acum să aud părerea raportorilor din umbră și a celorlalți membri ai comisiei și sper să pot să contez pe sprijinul tuturor pentru ca acest raport să fie adoptat și să putem împreună să Uh, întregime acest, uh, această piață unică digitală. Mulțumesc! Îți mulțumim, Antonio, îți mulțumim pentru toată munca ta pe acest dosar deosebit de important. Acum, dintre raportorii din umbra, în numele lui Antonio, spune vorbitorul. Antonio este la Kyoto va sosi abia în această seară și de aceea vreau să prezint patru puncte în numele său. El dorește să spună că aceste amendamente de compromis sunt rezultatul muncii excelente a prietenului nostru Anton, um, um, prietenul nostru raportor, și astfel piața digitală va fi un instrument indispensabil pentru o creștere sustenabilă și pe termen lung care să fie atât spre beneficiul întreprinderilor cât și al consumatorilor. De asemenea, avem nevoie de această propunere legislativă pentru a evita fragmentarea și crearea de noi obstacole în calea desăvârșirii pieței digitale. De asemenea, avem nevoie de mai multe controle din partea instituțiilor europene, mai ales în ce privește transpunerea legislației, pentru că știm că Uh, fragmentarea este în mare parte rezultatul unei uh, transpuneri uh, ineficiente a legislației. În plus, trebuie să avem măsuri care să ne permită să previn, prevenim crizele. De asemenea, avem nevoie de programe și măsuri care să permită ajungerea internetului de bandă largă și în zonele cele mai îndepărtate. IMM-urile ar putea să fie mult mai rezistente pe timpuri de criză dacă ar profita și de potențialul pieței digitale. Și noi trebuie să le dăm această uh, uh, șansă chiar și IMM-urilor care se află în zonele cele mai îndepărtate. Suntem convinși că raportul care va fi votat mâine va reprezenta un element cheie din munca comisiei noastre din ultimele luni. Mulțumesc! Mulțumim. Acum, domnul Bușoi, acum din partea raportorului ALDE, dar vă mulțumesc foarte mult. Vorbesc în numele doamnei Lochecart, deoarece nu a putut să vină astăzi la întâlnirea IMCO. Agenda digitală este o prioritate pentru grupul liberal, este un factor de creștere, mai ales în aceste vremuri de criză. Doamna Lochegar și grupul liberal sunt foarte bucuroși de faptul că raportorul a dorit să uh, aibă un uh, consens pentru amendamentele de compromis și un sprijin cât mai larg și în aceste amendamente de compromis, domnul raportor a reușit să ilustreze principalele aspecte din piața digitală, mai ales um, comercializarea produselor uh, um, online și offline, serviciile de livrare poștală, um, cota de TVA și așa mai departe. Noi sprijinim munca raportorului și vom continua să lucrăm împreună cu dumnealui. Mulțumesc din partea verzilor, domnule Ekstrom. Vă mulțumesc. Per ansamblu sunt de acord cu domnul raportor și cu antevorbitorii mei în ce privește importanța pieții unice digitale. Și sunt de acord cu faptul că ar fi foarte bine dacă ar exista niște reforme pe plan legislativ. Avem nevoie de ele pentru ca această piață să devină o realitate. Dar, uh, așa cum am spus și cu ocazia întâlnirilor uh, raportorilor din umbră, nu sunt de acord cu compromisul numărul 7, nu sunt deloc de acord. Nu cred că trebuie să avem o directivă de punere în aplicare. Nu avem niciun motiv să avem o asemenea directivă de punere în aplicare, pentru că eu nu cred că o mai bună aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală va duce la reîntregirea pieței unice digitale. Există foarte multe probleme care rezultă din copyright și comerțul electronic. Da, e adevărat că există 27 de tipuri de sisteme de autorizare și de protecția drepturilor de autor. Acolo trebuie să schimbăm ceva. Dacă chiar vrem să existe alternative juridice în Europa, atunci noi legislatorii trebuie să permitem companiilor să aibă soluții alternative paneuropene. Însă, deocamdată, legislația în materie de drepturi de autor nu este propice unor asemenea evoluții. De aceea trebuie să ne concentrăm într-o cu totul altă direcție. De aceea nu cred că o aplicare mai riguroasă a legislației în materie de drepturi de autor uh, reprezintă soluția. Mulțumesc! doamna McClarkin din partea ECR. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa excelentă, nu numai acum sau la grupul de lucru, ci și cu acest raport și amendamentele de compromis. Sunt de acord cu acest test pentru piața unică digitală, precum și cu formarea online a, a traderilor, a brokerilor chiar și cu uh, faptul că serviciile de livrare trebuie să fie mai ieftine. Am depus mai multe amendamente astfel încât IMM-urile să beneficieze de internet de bandă largă, mai ales IMM-urile stabilite în zonele cele mai îndepărtate și în plus trebuie să vedem cum putem să fim mai proactivi în ce privește drepturile consumatorilor și cum putem să uh, avem mai multe clauze morale în contracte. În ce primește compromisul 7, nici eu nu sunt foarte mulțumită. Eu sprijin ideea unei directivi, directive de putere în aplicare mai um, um, riguroasă a directivei cu privire la drepturile de autor, ci în sensul că asta nu este suficient. Avem nevoie și de modele alternative. Și să vedem cum putem să schimbăm ceva. Însă îmi sprijin prioritățile și prin amendamentele pe care le-am depus și sper că și Comisia va ține cont de părerea noastră și că le vom trimite un mesaj puternic uh, mâine când vom vota. Și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, domnule raportor. Mulțumesc. Văd că nu e nimeni de la GUE. Atunci trec la comisie. Cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc! Mulțumim membrilor comisie pentru comentariile de astăzi. Comisia nu are mare lucru de adăugat față de ceea ce am spus cu alte ocazii în această sală. Suntem foarte mulțumiți de munca acestei comisii, de munca domnului Azeria. Am avut o foarte bună cooperare cu dumnealui și noi acum trebuie să obținem rezultate. În următoarele săptămâni sperăm să lansăm o, o consultare publică în ce privește uh, um, livrarea de pachete. De fapt, este o consultare care a fost lansată deja și acum va trebui să publicăm rezultatele și în plus vrem să avem o foaie de parcurs la anul ca să vedem cum putem să îmbunătățim serviciile de livrare a coletelor. Un alt exemplu care nu a fost menționat astăzi aici, dar știu că interesează pe unul dintre dumneavoastră. Înainte de sfârșitul lunii vom adopta un plan de acțiune pentru jocurile online, jocurile de noroc. căci s-a discutat foarte mult, mai ales anul trecut, despre acest subiect. Acum vor exista niște acțiuni concrete. Serviciile de plată, care sunt cruciale pentru comerțul online, pentru întreprinderi ca și pentru consumatori. Să nu existe comisioane prea mari pentru tranzacții. Deja am lansat o consultare publică în ce privește sistemele de plată și acum vom continua și vom trimite o propunere legislativă pentru a revizui directiva serviciilor de plată la anul. De asemenea, ne gândim la condiții obligatorii în ce privește um, comisioanele și spezele pentru cardurile de credit. Vrem să vă arătăm că avem planuri de acțiune cu niște obiective foarte concrete, astfel încât piața unică digitală să funcționeze mai bine pentru companii și pentru cetățeni. Mulțumesc, bine președinte, mulțumim tuturor pentru eforturi. Să sperăm că pe viitor și în următoarele luni și ani această piață digitală chiar va funcționa. Încheiem, trecem de la, punct, la punctul următor, de pe ordinea de zi, și anume modificarea directivei 2015-36 CE. Doamna Bernadette Vernio este raportoare, dar văd că nu e în sală, probabil că e pe drum. Haideți să-i dăm un telefon și să vedem dacă trebuie să suspendăm ședința pentru câteva minute, în cazul în care sosește. Uh, now when we have the uh, time and uh, our beloved chair uh, Mal Dragul nostru președinte s-a întors și cred că e ocazie să ne spuneți ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă informez Dar cred că știți că săptămâna viitoare este uh, o aniversare a Uh, celor 20 de ani de la începutul pieței unice și ne dorim, bineînțeles, desăvârșirea acesteia. De fapt, lucrurile s-au început să se, se miște din 1995, 95 uh, um, și apoi în 98 uh, un conservator britanic a produs un raport privind piața unică și chiar el îmi spunea că în acel program, prin viața unică, existau mai multe sute de propuneri, 270 la număr. Și cred că o parte din ele am reușit să le preluăm, dar vedeți ce nivel de ambiție și ce energie uh, se puneau la contribuție atunci, privitor la piața unică. În ce privește programul luni, luni, dacă nu mă înșel, luni de dimineață, o conferință extrem de importantă aici, la Parlament. Online. Uh. Pachetul pentru presă de informații este online. Îi mulțumesc lui Erica pentru toate datele pe care numai ce mi le-a dat. Deci, Pachetul informativ este online, după cum vă spuneam, și este ocazia ca și membrii noștri să producă comunicate de presă foarte drăguțe pe acest subiect. Conferința se va desfășura, deci, luni, toată ziua. În deschidere vor fi prezenți domnul Daroso, printre, ce, printre alții, și eu voi fi prezent. Persoana care trebuia să îl soțească pe Barroso este la Berlin, deci va trebui să mă suportați și luni de dimineață în deschidere. De asemenea, am auzit astăzi că și domnul Mario Monti va interveni prin videoconferință. Și vor exista o serie de ateliere la care vor participa printre alții domnul Schwab și Colegul din dreapta mea, domnul, doamna Thun, domnul Mandels și nu mi-amintesc exact, Mai vorba de o altă persoană. În sfârșit, totul se va întâmpla luni, sperăm că veți veni în număr cât mai mare uh, și sper că veți participați veți participa și de asemenea și reprezentanți din țările dumneavoastră. În fiecare țară, de altfel, se va organiza câte o conferință de acest gen. Eu, sâmbătă dimineața, voi fi în Cipru, de exemplu, și pot să spun că președinția cipriotă va organiza un astfel de eveniment 20 de ani de la Single Market Act și Sperăm că toată lumea se va bucura de aceste festivități. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Bernadette a sosit. Is there any other issues to be announced or any other way how we could uh, use... Mai aveți alte anunțuri legate de calendar, de orar? De multe ori suntem presați uh, cu ușa privitor la timp și acum avem totuși timp pentru anunțuri eventual. Um, is, uh, since we have a short, a short break, I've just come, the reason I... Da, vreau să vă spun că m-am absentat pentru că um, Camera Americană de Comerț și noi uh, am uh, asistat, deci, la o lansare de carte în ceea ce privește progresul registrat de piața unică. Iată, vedeți aici un exemplar și Pot să vă spun că avem foarte multe detalii legate, de exemplu, despre legate de medicamente, plăți unice și așa mai departe. O serie întreagă de aspecte legate de uh, piața unică. Un alt subiect foarte important este acel al transfer intracorporat. Un subiect foarte important pentru companiile care doresc să poată să aibă forță de muncă mai mobilă inițiativele care merită să fie sprijinite. Aș mai uh, face un anunț și anume Centrul pentru Politici Europene a publicat o carte privitor la uh, punerea în aplicare a uh, pieței unice. Ea deocamdată apare numai în uh, versiune electronică pe internet. Și eu uh, am făcut și un cuvânt introductiv în care laud această inițiativă, Pablo. Da, vreau să vă întreb un lucru. O să primim și noi un exemplar sau trebuie să mergem noi să căutăm această carte, carte despre care ne-ați spus? Mă întorc la, la ambasada Statelor Unite în această după masă și o să pun întrebarea. Nu știu dacă cartea publicată de CEPS uh, e disponibilă altfel decât pe site-ul lor internet. Bernadette, uh, sorry to put you on the spotlight. Pare rău că reflectoarele sunt asupra ta, Bernadette. Dar cum uh, avem timp la dispoziție, eram așa gata să începem cu raportul tău. Și deci cum te instalezi și când vrei poți să începi. Deci îți dau cuvântul imediat ce ești gata. uh. uh Please do take a glass or a sip of the water. Te rog, da, te rog chiar să bei puțină apă și trageți sufletul înainte de a începe. Nu suntem chiar așa de grăbiți încât să putem să riscăm să se întâmple ceva. Doamne ferește! <laughs> So, relax, have a zen breath and then please start. The floor is yours. Excusez-moi, mais bon, je suis à peu près dans les temps quand même, mais aujourd'hui c'est une journée... Euh, de obicei sunt punctuală, dar cred că azi este o zi în care cred că mă voi prăbuși la sfârșitul zilei, o să am nevoie de reanimare. În fine, această directivă a fost așa un fel de uh, directivă cu cântec pentru că în regiunea mea mi-aduc aminte de niște tineri care studiau, um, printre altele, problema transporturilor ca să-și dea bacalaureatul. În sfârșit, aventuri. Um, nu o să reiau tot ce am spus la ședințele trecute, pentru că cred că făcusem deja împreună un tur de orizont și vreau mai ales colegii să se exprime. Dar vreau să las timp mai ales comisiei și mulțumesc pentru prezență să răspundă și să reacționeze la cele elemente asupra cărora încă nu avusesem un răspuns. Iată, aș evidenția câteva elemente pe marginea cărora eu însă îmi voi depune amendamente de clarificare, de limpezire, pentru că poate între timp au apărut și noi elemente care merită să fie luate în calcul. În primul rând, accesul parțial. Cred că trebuie să lămurim lucrurile și anume că dacă din principiu un stat membru poate să um, împiedice uh, accesul la o profesie, la o meserie, accesul parțial, pentru diferite motive, asta nu trebuie să împiedice statele membre să se prevaleze de aceste principii după caz. Și aici trebuie să se facă verificări. În ceea ce privește uh, competențele lingvistice, repet ceea ce a spus data trecută și spun și acum că nu cred că are sens să se precizeze condițiile legate de dreptul de exercita și nu cele legate de condițiile de exercitare, pentru că avem articole 53, printre altele, care acoperă tocmai această tematică. În plus, dacă verificarea are loc sub egida autorităților naționale, asta nu înseamnă că se dictează care vor fi modalitățile practice de punere în aplicare și nici nu se va sacrifica marja de manevră a acestor autorități cu condiția respectării principiului proporționalității, condiția ca acestea să fie sistematice și nici nu foarte costisitoare, ceea ce ar fi cumva un obstacol ascuns. În sfârșit, amendamentele 35, 37, 40 și 75 pe care eu însă le-am depus privitoare la cerințele suplimentare. Știu și am auzit că au stârnit niște temeri, deoarece aceste amendamente introduc niște cerințe suplimentare care pot să pară cumva disproporționate și care ar putea să sclerozeze sistemul. Și aici o să propun eu însă niște modificări care să răspundă acestor temeri și încă o dată vă spun că aceste temeri le consider cât se poate de legitime. Cât privește cuiul lui Pepela, din directiva adică infirmierele, problema este acea perioadă de 12 ani de uh, perioadă de formare profesională și studii pentru infirmiere. În ultimele săptămâni și chiar în ultimile zile dar chiar și azi de dimineață m-am întâlnit cu foarte mulți reprezentanți ai părților interesate, vizate, mai ales din Germania. Și vreau să vă spun că am luat notă de aceste preocupări. Eu însă, dacă nu mă înșel, încercasem să vin cu o soluție propunând acea perioadă de tranziție. Însă astăzi îmi dau seama că această soluție nu este suficientă. Astfel, o să încercăm să ajungem la un compromis, la compromisuri, care să ia în calcul două, sau să în considerare două sisteme paralele, dar cu cerințe comune de competență. Totuși, am constatat un lucru privitor la această tematică, și anume că aceste cerințe nu sunt suficient de bine uh, explicitate. Trebuie să ne găsi, gândim la o soluție bazată pe competențe și mă gândesc la o listă de competență, însă asta ne va mânca timpul pentru că nu putem într-o lună sau două luni să venim cu și să actualizăm o listă de competențe care ea este la dispoziția noastră de vreo 20 de ani și în condițiile în care profesia medicală s-a schimbat foarte mult, deoarece nevoile pacienților și bolnavilor s-au schimbat. Tehnicile și medicament, uh, medicamentele, aparatura s-au schimbat, cercetarea a, evolu- a evoluat, etc. Deci există cerințe în această listă de competențe care nu mai au nimic de a face cu situația actuală. Acestea fiind spuse, acest domeniu, această profesie, nu poate să beneficieze decât de un regim derogatoriu specific, adică această perioadă de 10 ani are un astfel de regim. Dacă mergem pe un sistem paralel și având în vedere diferitele state membre, s-ar putea să se creeze inegalități și discriminare între diferitele Um, persoane. Cei care spun că nu are sens să ne armonizăm, fiind foarte exigenți, și care spun că am putea să revenim și să rămânem la un sistem mai puțin exigent și mai ieftin, deci cei care dau acest argument nu poate să fie cumva trecut cu vederea de anumite țări, având în vedere um, criza economică actuală și în aceste condiții armonizarea ar eșua. Și mă gândesc și la ce ne-au spus tinerii. Europa avem nevoie de ea pentru a ne proteja, pentru a munci în condiții sigure, pentru a putea să ne aducem contribuția la competitivitate, pentru a ocupa locuri de muncă, dar nu orice fel de locuri de muncă și nu oricum din punct de vedere social. Eu cred că vom continua discuțiile, avem încă multe de făcut pentru a găsi un acord între țările noastre, între instituții, aici la Parlament. Cred că noi ne dorim această armonizare cu cel mai mare numitor comun vom găsi o soluție. Pe 15 octombrie se vor depune amendamentele, reamintesc această dată, și după ce Serviciul Lingvistic al Parlamentului va face traducerile necesare, voi organiza trei întâlniri cu raportorii și ai uh, raportorilor din umbră. Uh, unii văd că dau ochii peste cap, uh, cum că ar fi cam mult, dar asta este situația și vreau să-l anunț pe președinte <laughs> ceva despre care am apucat să vorbesc și anunț pe această cale și secretariatul de următorul lucru. Dacă, eventual, după aceste trei întâlniri cu raportorii din umbră și, bineînțeles, după ce voi fi primit eventual e mail cu idei, soluții și exemple din propria țară, deci după această muncă preliminară, s-ar putea eventual să fim pregătiți pentru vot pe 28 noiembrie la IMCO, dar nu sunt sigură totuși, pentru că e vorba de un proiect care vizează locurile de muncă a milioane de persoane în Europa și vorbind de Europa secolului 21, eu cred că munca de pregătire nu trebuie să o luăm uh, așa, trebuie să o luăm în serios dar uh, sunt convinsă că vom lucra foarte bine, în armonie, cu toate părțile, inclusiv cu Comisia, dar și cu Consiliul pe care i-am văzut săptămâna trecută și, uh, urmând calea firească, ne vom reîntâlni cu ei. În orice caz, uh, aici, la Parlament, se lucrează foarte bine și sunt optimistă că vom găsi o soluție. Vă mulțumesc! Thank you, Bernadette. Mulțumesc, Bernadette! Doamna Constanț Legrip, din partea PPE, raportor din umbră, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, își dori să salut uh, faptul că am primit uh, precizări, lămuriri importante din partea doamnei raportor pe niște teme și elemente delicate, sensibile, din acest dosar atât de important, foarte pe scurt. Accesul parțial, da, observ că ați uh, luat notă de mesajul nostru din partea PPE-ului, dar nu numai, și anume ne-am dorit și ne dorim în continuare mai multe explicații și lămuriri în ceea ce privește modalitățile de refuz ale unui astfel de acces parțial, examinarea de la caz la caz, deci individuală, uh, cu siguranță cred că ne mișcăm și suntem pe calea cea bună și cu siguranță vom ajunge la o situație în care uh, versiunea inițială propusată de dumneavoastră va fi cu siguranță uh, îmbunătățită, chiar dacă uh, chiar de la început lucrurile păreau destul de, de bun augur. În orice caz, mulțumesc pentru aceste detalii. Ele răspund preocupările preocupărilor noastre. Apoi, am luat notă de ce ați spus în ceea ce privește mm, acele amendamente despre care noi înșine am exprimat anumite rezerve în timpul ședințelor trecute, chiar uh, un pic de scepticism, 35 așadar, 37, 43, 75, care și ele cred că vor fi modificate ușor și mă bucur încă o dată că dați dovadă de un spirit reactiv și că dumneavoastră veniți cu propriile propuneri. Vom lucra împreună pe acestea. Amendamente care au pus niște probleme și au stârnit niște neliniști. Tot așa, foarte pe scurt, ceea ce privește extrem de onorabila profesie de infirmier și infirmieră um, și aici dați dovadă de spirit de, de, de, de deschidere și sunteți extrem de reactivă. Um, spirit de deschidere care a marcat, de fapt, uh, tot acest proces de la începuturile sale. Uh, cred că e nevoie de timp și de bunăvoința tuturora pentru ca, în sfârșit, la sfârșitul acestui drum, să putem să zicem că am găsit niște soluții care să împace diferitele cazuri și situații care pot să apară și uh, având în vedere că sunt țări care au făcut deja niște alegeri în ce privește învățământul profesional și ucenicia și aceste țări trebuie cumva să se, ref, să, să, să poată să se oglindească în această propunere și să le arătăm respectul pe care îl purtăm acestor filiere. Asta uh, salutăm și noi la PPE. Pe de altă parte, este vorba de un sistem care să poată să împingă pe toată lumea uh, uh, spre un nivel de excelent excelență universitară sau de tip universitar și cred că merită să avem învățământ profesională de bună calitate, de înaltă calitate, care să permită tinerilor europeni să vizeze uh, orizonturi cât mai înalt posibile. Uh, încă o dată vreau să salut uh, munca colegilor uh, Schwab și uh, Aniei, care s-au uh, îngrijit foarte mult și au lucrat foarte mult pentru a aduce precizări în continuare la 31, de exemplu, articolul 31. Deci trebuie să găsim un punct comun între sistemele noastre um, care vizează această meserie de infirmier, sisteme deci de parcurs profesional care trebuie să fie um, bine valorificate și care, bineînțeles, n-au de ce să le fie rușină față de alte filiere. În orice caz, PP-ul va aduce propria sa contribuție, inclusiv o formulare alternativă la articolul 31. Iată principalele eh, subiecte pe care vrem să le menționez și, în sfârșit, eh, vreau să vă spun că Vorbim aici despre o altă profesie sau despre o profesie despre care s-a vorbit foarte mult și am văzut foarte bine cum s-a reflectat asta în intervențiile noastre uh, ale doamnei raportor. Da, doamna raportor a înțeles unde băteam și anume vorbesc despre meseria de notar. Suntem pe aceeași lungime de unde, doamnă raportor, dar și aici sunt absolut conștientă că va trebui încă să mai lucrăm pentru ca noi aici la comisia noastră să putem să ajungem la un acord cât se poate de constructiv și cât se poate de uh, satisfăcător și închei aici spunându-vă că PP-ul va încerca să aducă lămuriri, precizări în ceea ce privește acele stagii. Cred că am spus-o deja în această propunere de directivă revizuită se, fa- se poate recunoaște, recunoaște, se poate recunoaște stagiile efectuate în, deci, în alt stat membru. Cred că asta este o idee excelentă și cred că această noțiune de stagiu merită să fie în continuare îmbogățită, șlefuită, pentru că știți bine că mai multe organizații de, de tineret au și pus pe picioare o carte europeană a stagiilor și stagierilor. Merită să ne inspirăm de ea. În sfârșit, doamnă raportor, încă o dată, cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Bineînțeles că mai e ceva de făcut pentru ca să ne îndreptăm spre consens. Mulțumesc! Thank you. <clears throat> And then uh, Hedy Rule from Greens. Acum uh, verzii. Vă mulțumesc, din păcate n-am ascultat uh, intervenția doamnei raportoare. Raportoare, îmi cer scuze. Iată, avem uh, o mulțime de teme care sunt discutate în momentul de, de față și, din păcate, iată, nu avem timp suficient la dispoziție pentru a face tot ce dorim să facem. Însă, haideți să vorbim despre recunoașterea calificărilor profesionale. Ei, uh, la ultima ședință vă spuneam că vrem să întărim uh, sistemul de educație dual, specific Germaniei. Dorim ca acest sistem să fie inclus în raport pentru că acest sistem funcționează în Germania și uh, n-ar fi rău ca și alții să beneficieze de pe urma acestei experiențe germane. Vom veni cu propuneri de introducere a acestui sistem uh, în ca temă în, în uh, raport prin intermediul amendamentelor care ne stau la dispoziție. Propunerea Comisiei mi se pare că, într-adevăr, vrea să ne împingă spre un nou uh, tip uh, de model profesional. Eu cred că această încercare a Comisiei merge prea departe. Eu cred că ar trebui să cerem părerea uh, Um, actorilor implicați pe piața muncii înainte de a face astfel de, de propuneri. Eu cred că consultările sunt esențiale sunt uh, esențiale. În ceea ce uh, privește recunoașterea profesiilor, uh, acestea uh, fac uh, obiectul principiului statului uh, de origine, din păcate, dar eu cred că și statele gazdă ar trebui să aibă ceva de spus în ceea ce privește evaluarea calificărilor profesionale. Deci, iată, mi se pare că această parte a propunerii Comisiei nu este neapărat clară și ar trebui neapărat să fie clarificată, pentru că această problemă a Uh, statelor de origine și statelor gazdă este una importantă. Nu cred că ar trebui să obligăm statele gazdă să accepte o recunoaștere a unei profesii de către un alt, uh, alt stat. Există profesii clar reglementate în fiecare dintre statele noastre membre și ar fi păcat ca aceste sisteme de reglementare să fie date peste cap de deciziile europene. Mă gândesc, spre exemplu, la profesia de arhitect, care este cât se poate de clar definită în Germania și ar fi păcat ca acest model al nostru să fie dat peste cap de modelele din statele uh, uh, de origine. În ceea ce privește uh, birocrația, de fiecare dată ne plângem că există prea multă birocrație și iată acum propunerea comisiei uh, vine cu, este însoțită de pro, o propunere legată de organizarea unor noi oficii de consultanță. Nu știu în ce măsură aceste oficii de consultanță sunt neapărat necesare în toate statele membre. Există state membre în care există organizații de consultanță care funcționează foarte bine, de ce să creăm altele dacă tot ne dorim să scădem uh, Uh, birocrația. În ceea ce privește, uh, în ceea ce privește uh, calendarele și perioadele de tranziție, am studiat această temă. Suntem împotriva recunoașterii fictive, de asemenea, Considerăm uh, de asemenea că punctele ECTS ar trebui să fie luate în considerare, dar nu ar trebui să fie hotărâtoare în ceea ce privește definirea orelor de muncă în anumite uh, profesii uh, în, în, în parte. Acest sistem ECTS a fost creat în cadrul programului de la Bolonia și nu cred că ar trebui să fie considerat a fi hotărător în cadrul directivei pe care o discutăm noi acum. Și am introdus o serie de amendamente, voi încerca să fiu succintă. Există în continuare probleme pe care trebuie să le rezolvăm în ceea ce privește infirmierele. Sunt de părere că Într-adevăr, trebuie să ne gândim cum ar putea fi uh, definite cât se poate de clar de uh, calificările, dar anii de școală nu cred că ar trebui să fie hotărători în această definiție. Am introdus o serie de amendamente în acest sens și, de asemenea, în ceea ce privește farmaciștii, eu cred că ar trebui să ne întoarcem la sistemul trecut. Nu, nu înțeleg de ce am renunțat la farmaciști aici. Și uh, am observat de asemenea și lucrul acesta mă dezamăgește. Am observat așadar că Comisia are o mulțime de își arogă o serie de acte delegate. Mi se pare că trebuie să renunțăm la aceste acte delegate de multe ori. Și de asemenea am observat cu mare tristețe că Uh, comisia renunță practic la consultare la consultări. Consultarea este practic transparență și transparența este unul dintre uh, conceptele cu care veșnic uh, apare Comisia în fața, fața, în fața noastră. Deci <laughs> consider că dacă e să fim transparenți, înseamnă, trebuie neapărat să inițiem programe de consultare. Vă mulțumesc! Domnule Bușoi, ar fi trebuit să luați cuvântul înaintea colegei de la Verzi, dar iată, vă dau ocazia acum să o faceți. Nicio problemă. Am avut deja ocazia de a mă exprima cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale. Am avut o serie de discuții cu doamna raportor și tocmai de aceea astăzi voi, mă voi rezuma la câteva dintre aspectele pe care nu le-am tratat în aceste discuții. De la bun început, însă vreau să vă spun că mi se pare că proiectul de aviz uh, este unul excelent și consider că pe baza acestui uh, raport am putea crea uh, niște compromisuri care să fie încununate de succes într-un final. Salut faptul că doamna raportoare vrea mai multă flexibilitate, vrea să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește articolele 35 și 37. În ceea ce privește amendamentele 35 și 37. Pentru că cele prevăzute în aceste amendamente, repet, 35 și 37, nu ar uh, fi neapărat uh, constructive pentru multe dintre profesiile uh, um, reglementate prin intermediul acestei directive. Ar fi păcat să creăm prin amendamentele noastre noi bariere pe, mm, în, cal, în calea uh, Uh, liberei circulații a lucrătorilor. Am încercat să găsim la o, să ajungem la un compromis în ceea ce privește amendamentul 75. Amendamentul acesta mi se pare că îngreunează recunoașterea în cazul în care profesioniștii nu au profesat timp de 5 ani de zile. În cazul în care situația aceasta a survenit, într-adevăr, procesul de dovedire a competențelor devine din ce în ce mai dificil. Eu înțeleg că trebuie să ne protejăm uh, pacienții, trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor, însă consider uh, în același timp că această formulare, acest amendament, uh, practic ar fi un fel de glonț pe care ni le-am trage noi în, în piciorul propriu, în calitatea noastră de, de politicieni. Deci ar trebui să găsim o altă formulare. Uh, voi uh, introduce o serie de amendamente pentru a clarifica câteva aspecte, aspecte precum cine ia decizia cu privire la introducerea cardului profesional pentru anumite profesie um, sau uh, un alt exemplu, recunoașterea tacită, în ce măsură aceasta oferă accesul total la piața muncii. În ceea ce privește acum competențele lingvistice, trebuie să stabilim clar când se fac verificările competențelor lingvistice. Eu cred că aceste verificări ar trebui să fie efectuate înainte ca persoana să aibă acces la profesia pe care dorește să o profeseze. Din păcate, un astfel de calendar nu este precizat nici de, comisie, nici de către comisie și nici de către colegi prin amendamentele lor. Vreau și eu să vorbesc despre infirmiere De ce? Pentru că situația infirmierilor din România și Polonia este una foarte ciudată, sensibilă în momentul de față. Dați-mi voie să vă amintesc că profesioniștii care au început să studieze acest domeniu înainte de accederea, de alăturarea României și Poloniei la Uniunea Europeană, trebuie să dovedească trebuie să dovedească, să-și dovedească competențele și procesul de dovedire a acestor competențe este unul mult mai dificil decât pentru celelalte infirmiere și mă refer acum la articolele 33 și 33a aceste articole sunt într-adevăr în detrimentul uh, infirmierilor din România și în uh, Polonia. În România au, există o serie de cazuri uh, de infirmiere care au început să studieze înainte de 2007 profesia și care s-au adaptat noilor reguli la nivel european, dar există și alte cazuri în care multe infirmiere nu au reușit să se uh, să se adapteze acestor noi uh, uh, condiții. Și e păcat că aceste persoane să nu aibă acces la piața europeană, pentru că nu au existat niciodată cazuri de malpraxis înregistrate în uh, cazul acestor infirmiere care se ocupă de îngrijirea generală, costul generală al pacientelor, al pacienților. Deci eu cred că experiența specificată în articolul 33, respectiv 33A, ar trebui să fie scăzută de la 5 ani așa cum este ea specificată în momentul de față, la 3 ani, pentru că doar astfel uh, infirmierele din România și Polonia ar avea într-adevăr uh, o liberă circulație în Europa, dar cu siguranță vom ajunge la un compromis. Vă mulțumesc. Uh, urmează ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum spuneam și data trecută, în esență sunt de acord cu uh, direcția uh, raportului. Am colaborat strâns cu doamna raportor și uh, am pregătit o serie de amendamente care cred că vor întări raportul. Aceste amendamente subliniază tocmai acele aspecte pe care le-am considerat de la bun început uh, importante în contextul recunoașterii calificărilor profesionale. Pentru mine importantă este creșterea economică și de asemenea libera circulație. În același timp trebuie să ne asigurăm că toate garanțiile necesare în acest context sunt într-adevăr uh, oferite. Un alt domeniu foarte important pentru mine este mecanismul de transparență. Am uh, pregătit o mulțime de amendamente cu privire la articolul 59 care amendamente cer o întărire a sistemelor de evaluare a, din statele uh, membre. În urma evaluărilor acestora pe care le cer eu, vom stabili care sunt, de fapt, sistemele folosite și criteriile folosite în fiecare stat membru în parte pentru a putea ajunge mai apoi la un numitor comun. Am un amendament, de asemenea, în care cer ca sistemul de alertă să fie să fie întărit. E important ca în cazul în care un profesionist uh, eșuează în profesia sa, acest caz uh, să fie neapărat uh, semnalat și adus la cunoștința posibililor angajatori din afara statului de origine. Deși sunt de acord cu, în mare cu părerea raportorului vis-a-vis -vis de articolul 10, eu consider de asemenea că uh, IMI uh, trebuie să includă informații cu privire la lucrătorii sociali de asemenea. Uh, vreau, în general, să fim cât mai uh, flexibili cu putință și să nu încălcăm drepturile statelor naționale de a-și organiza propriile sisteme educaționale. În ceea ce privește cardul profesional european, acesta eu consider că poate fi într-adevăr încununat uh, de succes doar dacă sistemul IT care stă la baza sa este unul bun. Uh, sunt încântat de faptul că sistemul IT ales a fost sistemul IMI. Uh, Sper din tot sufletul ca acest card profesional să fie până la urmă introdus, chiar dacă într-o primă fază pe cale voluntară. Și accentuez acest caracter voluntar. Ar fi păcat să impunem cadrul profesional european. Cu siguranță oamenii vor uh, vor fi atrași de această variantă, care, care variantă implică o accelerare a tuturor uh, procedurilor. Vom vedea dacă pe viitor acest card va fi sau nu uh, îmbrățișat de, de cetățeni. El, într-adevăr, ar putea accelera toate procedurile, accelerare de care avem nevoie. În ceea ce privește competențele lingvistice, mi se pare că mergem în direcția cea bună, însă în același timp uh, nu ar trebui să îi oprim pe angajatori ca în faza de recrutare a angajaților să demareze toate analizele de care consideră că au nevoie pentru luarea unei decizii. În același timp, consider că Trebuie să fim uh, atenți la formularea pe care o folosim în momentul în care vorbim despre competențele lingvistice și verificarea acestora. Uh, în uh, propunerea de raport se vorbește despre free evaluations. Ei bine, să, să găsim, trebuie să găsim un alt adjectiv aici, pentru că nu, nu e neapărat vorba despre costuri. Uh, sau acest adjectiv nu se referă neapărat la costuri. În ceea ce privește accesul parțial, uh, acesta uh, reprezintă un aspect care cu siguranță este unul problem, problematic. Eu uh, sunt de părere că accesul parțial nu ar trebui să fie în, inclus în această în această directivă. Ar, ar fi păcat, ar, ar deschide o cutie a Pantorei. Pandorei. Cred că ar trebui să păstrăm sistemul de până acum în ceea ce privește act uh, accesul uh, parțial. Deci eu sunt de părere că accesul parțial, ca și sintagma, ar, ar trebui să fie eliminat din text. Uh, mai există și alte aspecte pe care le tratez în amendamentele mele. Cele pe care le-am menționat astăzi sunt chiar cele mai importante din punctul meu de vedere, dar cu siguranță vom mai discuta, voi uh, discuta cu doamna raportor și cu, celelal- cu ceilalți raportori din umbră. Este un dosar foarte, foarte important, este o valoare adăugată pe care o putem, într-adevăr, oferi cetățenilor din întreaga Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu? Nu mai avem alți raportori uh, din umbră și așa că trecem la ceilalți oratori. Domnul Van den Cap. Ehm, Vă mulțumesc, doamna președinte. După ce am ascultat-o pe colega mea Le Grip, Le Grip, aș vrea să întreb și eu de ce raportoarea ține atât de mult la această pregătire obligatorie prealabilă a asistentelor medicale? Știți că în Germania și în țările de jos există o dezbatere ca să știm dacă se preferă o perioadă de 10 ani sau o perioadă de 12 ani. Dar cum numărăm, de fapt, acești 10 ani sau 12 ani? Poate că aceasta este chestiunea fundamentală. Nu știu cum să vă întreb mai pe scurt sau mai clar. Vă rog frumos să-mi dați un răspuns cât mai clar și așa o să rezolvăm totul foarte repede. Thank you. De Mulțumesc. No mulțumesc, președinte. Ca și la ultima ședință, dați-mi voie să spun că sunt uh, de acord cu multe dintre uh, tendințele care pot fi uh, întrevăzute în raportul pe care îl discutăm. Există vreo două, trei aspecte pe care, cu care nu sunt însă de acord și aspectele acestea sunt amendamente, de fapt. Spre exemplu, amendamentul 35 ar trebui să fie retras. Textul original al comisiei ar fi mai bun. De asemenea, am constatat uh, că la amendamentul 59 uh, cerințele impuse moașelor nu sunt neapărat realiste. Și în acest uh, caz eu cred că textul original al comisiei ar fi mai bun. Haideți să discutăm despre această propunere a mea. Sunt de acord cu propunerea domnului Bușoi și anume că ar trebui să ne gândim la a renunța uh, Uh, la cerințele speciale pentru infirmierele din Polonia și uh, România. Ar fi cazul să renunțăm la aceste cerințe speciale, să le uniformizăm. Eu sunt uh, deschisă acestei propuneri și pentru că reprezentantul Comisiei tot va lua cuvântul, aș dori să îl întreb care este motivul pentru accesul acesta parțial Parlamentul European este de părere că accesul parțial ar trebui să fie eliminat. Dați-mi voie să vă întreb uh, de ce considerați dumneavoastră că accesul uh, parțial ar trebui să fie păstrat aici? Voi uh, introduce și un amendament în asentimentul de altfel al doamnei Rulle. un amendament care vizează sistemul dual german. Este un sistem care a funcționat foarte, foarte bine în Germania și ar fi păcat să fie distrus prin intermediul unor noi dispoziții europene. Eu cred că eliminarea acestui uh, sistem ar fi nejustificată uh, Uh, nejustificată, cu atât mai mult cu cât în Germania, iată, suntem mândri de faptul că în sistemul dual putem include o serie de tineri care nu ar fi putut cu mare ușurință să încheie un alt tip de studiu. Și tocmai de aceea dorim ca acest sistem dual să fie recunoscut la nivel european. În orice caz, uh, doamnă raportor, Eu sprijin uh, propunerea dumneavoastră și, de asemenea, a Comisiei cu privire la cei 12 ani de experiență în domeniul medical, aceasta fiind una dintre cerințele esențiale. Eu sprijin, după cum vă spuneam, această, această idee. Știu că există și alte propuneri, uh, dar știu la nivel declarativ care exista alte propuneri. Încă nu le-am văzut, așa că nu aș putea să le evaluez. Eu nu cred că putem să Uh, susținem că nu avem suficiente, uh, suficientă forță de muncă calificată în domeniul uh, sănătății și, pornind de la acest argument, să scădem cerințele impuse celor care lucrează în acest domeniu. Nu, din potrivă, cerințele ar trebui să fie crescute pentru a avea parte, într-adevăr, de servicii de cea mai bună calitate. Pe de altă parte, nu doar Germania se confruntă cu uh, o, un deficit de forță de muncă calificată, ci toate statele europene uh, se confruntă cu același, cu aceeași uh, pro- problemă. Uh, dar cu toate acestea, cu toate că înțelegem această deficiență, acest deficit, ar trebui să sprijinim întărirea educației și uh, să cerem uh, dovezi de calificare cât mai solide cu putință. E momentul să ridicăm ștacheta cât mai sus dacă e să avem într-adevăr cele mai bune condiții uh, cu cu putință. Însă, în ceea ce privește infirmierele din România și Polonia, sunt de acord cu propunerea domnului Bușoi. Mulțumesc! Thank you. Then, uh... Mulțumim! Domnul Schwab acum are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais tout d'abord... Euh, mulțumesc! Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc doamnei Verniu pentru acest raport de o foarte bună calitate, dar mai rămân câteva puncte divergente, uh, fiind, bineînțeles, de acord cu raportarea noastră din urmă, doamna Legrip. Grip. Însă împărtășesc principalul obiectiv. Știin. Și obiectivul nostru al tuturor este următorul, acela de a obține o piață deschisă a muncii în Europa. De ce spun asta? Pentru că în regiunea pe care o repri- reprezint uh, eu lipsesc până în 2020 500 de mii de lucrători. Deci, iată, nivelul actual uh, nu va putea fi uh, atins sau păstrat până în anul 2020 fără a reuși să obținem, să atragem 500 de mii de lucrători calificați. Într-adevăr, Iată, aceasta este o propunere, este o problemă cu care ne confruntăm uh, cu toții nu doar regiunea mea pe care am vizitat-o împreună în 2005 și pentru a depăși această, această propunere e important să avem o recunoaștere a calificărilor profesionale. Dar lucrul acesta nu este facil pentru că tradițiile naționale sunt diferite. Uh, Noi dorim pur și simplu o piață a muncii deschisă, nu vrem să avantajăm sau să discriminăm pe nimeni, ci dorim pur și simplu să să avem transparență și să oferim posibilitatea de a accesa piața muncii tuturor uh, oamenilor bine pregătiți, indiferent de sistemul prin care și-au acumulat uh, calificările și experiența și educația. Există sistemul, sistemul dual din Germania, există și alte tipuri de sisteme care funcționează prea bine în alte state membre. Prin urmare, noi nu ar trebui să selecționăm acum între diferite diferitele sisteme în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene, ci ar trebui să le lăsăm pe toate să trăiască în continuare în cazul în care au fost încununate de succes până în momentul de față. Și uh, v-aș ruga în acest sens să vă uitați la amendamentul 39 pe care l-am, uh, l-am pregătit. Analizați-l și să vedem ce părere aveți. În al doilea rând, accesul parțial. Într-adevăr, există cazuri care fac necesară o reglementare unitară. Asta este părerea Comisiei. Și, de asemenea, există posibilitatea eliminării sau refuzării accesului parțial. Decizia aceasta revine statelor uh, gazdă. Eu mi-aș dori ca într-un considerent să spunem cât se poate de clar că statele membre sunt încurajate să facă să, să utilizeze, în măsura în care lucrul acesta se poate, uh, accesul parțial. Lucrul acesta însă, deci dacă am introduce acest considerent, atunci ar trebui să schimbăm ușor formularea de la articolul 6, spre exemplu. În al treilea rând, uh, notarii au fost excluși din domeniul de aplicare a acestei directive. Colegul Caras și cu mine ne dorim ca notarii, care până acum au fost acoperiți doar de dreptul primar, să fie incluși în sfera de aplicare a, acestui, a acestei directive. Trebuie să oferim protecția necesară notarilor. Notarii nu trebuie să fie excluși nici pe departe din uh, sfera pieței uh, europene, pieței in, interne. Cred că putem uh, deschide piața internă și în fața acestei profesii și, de asemenea, putem să le oferim uh, notarilor toate garanțiile și drepturile de care au nevoie. A mai existat un punct despre care nu s-a prea vorbit, și anume cum apar aceste carduri profesionale europene. Cred că odată ce acest card va fi uh, creat, el va trebui în mod obligatoriu să fie recunoscut în întreaga uh, Europa. Însă, întrebarea mea este următoarea. Cine se ocupă de emiterea acestor carduri profesionale europene? Cine? Uh, diferitele asociații, statele membre, oficiile speciale? Uh, nu știu cine se ocupă practic de emiterea acestui uh, card profesional european. Dar cam atât din partea mea, celelalte teme au fost deja atinse de către antevorbitori. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum, în numele meu, aș vrea să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru eforturile sale și vreau să o felicit pentru faptul că a înțeles cât de grea este această muncă ca să poți să pace diferite tradiții naționale, diferite sisteme naționale, care reprezintă o chestiune foarte sensibilă. Consider că munca dumneavoastră, acest raport se îndreaptă în direcția cea bună, cel puțin din punctul meu de vedere personal. Aș vrea să fac câteva observații, încă o dată, care mi se par mie foarte delicate. Mai întâi, am ceva rezerve în ce privește această recunoaștere automatică, mai ales dacă este vorba despre aceste uh, profesii mai sensibile. Și atunci aș vrea uh, ca unele definiții să fie modificate. Și apoi îmi pare rău dacă de data aceasta nu sunt chiar atât de pro piața europeană. Însă, personal, eu uh, sunt împotriva acestei recunoașteri automate, precum și împotriva accesului parțial, deși trebuie să recunosc că acest acces parțial poate să fie o eventuală soluție. Mă gândesc și la competențele asistentelor medicale și cum putem să soluționăm această divergență de opinii. Eu fac parte din tabăra celor care apără o perioadă de minim 12 ani de pregătire profesională, da, numai că fiecare apără aici interesul național și propria experiență. Și ne dorim să se ajungă la un compromis. limbile, limbile cele mai frecvente vis-a-vis -vis de limbile mai puțin uh, folosite, da, evident că în profesiile unde ești în contact direct cu uh, oamenii, mi se pare că cunoștințele lingvistice sunt într-adevăr un punct important. Sper să ajungem oricum și în această privință la un compromis. Acum vreau să dau cuvântul reprezentatului Comisiei, domnul Iorgan Tier. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am să încerc să fiu succint pentru că este a doua oară când discutăm despre acest raport. Noi salutăm raportul doamnei Vernio, îndeosebi punctul despre acest cod european profesional. Este o inițiativă a acestei comisii pe care a preluat-o și domnul comisar Barnier, pentru că noi ne dorim să avem o politică coerentă și la sfârșit să ajungem la un instrument care să fie unul de simplificare. Căci dacă avem un text mult prea complex, uh, cu diferite chestiuni spinoase, atunci nu vom reuși să ne atingem scopul inițial, și anume să simplificăm procedurile de recunoaștere a calificărilor. Vreau să fiu mai precis. Autorizațiile testate nu sunt o recunoaștere automată uh, a dreptului de a lucra pe o anumită piață. Deci, practic, atunci când se dă această autorizație, asta nu înseamnă că doctorul poate imediat să înceapă să profeseze într-un alt stat membru, pentru că, bineînțeles, trebuie să-i se verifice și cunoștințele lingvistice. Pur și simplu li se recunoaște diploma, pentru că 40% dintre cazurile care vin prin rețeaua Solvit au de-a face cu acest lucru, cu faptul că autoritățile dintr-un alt stat membru decât cel în care au fost efectuate studiile nu reacționează, nu dau un răspuns. Atunci când un uh, profesionist vrea să-și uh, profeseze, să-și de meseria într-un alt stat membru. Știm că nu este ușor, dar avem neapărat nevoie de un mecanism, de o procedură pentru această recunoaștere a diplomelor și a calificărilor. Vrem să evităm nesiguranța juridică. Nu vrem să ajungem într-o situație în care un medic crede că mm, imediat după ce a primit această recunoaștere a diplomei sale, poate să înceapă să lucreze sau să-și deschidă cabinetul, ce mai știu eu. Deci nu asta vrem să se înțeleagă. Dar vrem să facilităm această procedură de recunoaștere a calificărilor. Au existat aceste uh, întrebări despre amendamente 35, 37, 40. Ei bine, singura inovare din directiva din 2005 a fost tocmai cu privire la regulile de mobilitate a uh, lucrătorilor. Atunci Parlamentul a vrut să fie prudent. Ori aceste trei amendamente, dar e adevărat că au existat anumite precedente căci dacă o întreprindere din Danemarca vrea să uh, poate să fie activă în Italia, acolo, atunci nu mai putem aplica într totul uh, uh, mobilitatea, așa cum o prevede directiva din 2005, pentru că ce facem? Dacă nu putem să avem decât contracte uh, cu jumătate de normă și aceste contracte sunt o realitate pe piața muncii, atunci ce faci? Nu mai poți să fie, faci parte din domeniul de acoperire a directivei în ce privește mobilitatea temporară, numai din cauza că sunt contracte cu jumătate de normă, deci vedeți și dumneavoastră că este nevoie încă de o dezbatere în profunzime. Accesul parțial nu este o idee a comisiei. Avem din ce în ce mai multe cazuri. Avem cazuri acum în ce privește sectorul sănătății, dar nu numai. S-a pus întrebarea care sunt profesiile cele mai interesate. Pot să vă spun că inginerii, de exemplu, sunt foarte interesați. Dar înțeleg scepticismul dumneavoastră atunci când spuneți că trebuie să fie excepția și nu regula. Sunt de acord cu asta. Dacă textul nostru nu este suficient de clar, mă bucur să se facă amendamente de precizarea textului. Dar pot să vă spun că inginerii sunt interesați, dar atunci ce facem? Spunem că accesul parțial se aplică inginerilor, dar nu și arhitecților. Și atunci cum procedăm? Avem nevoie de certitudine juridică, pentru că oamenii cer acest lucru și sunt o mulțime de cazuri care ajung în fața Curții de Justiție. De asemenea, ne bucurăm că doamna Vernio dorește să facă uh, ceva pentru uh, stagiari. Uh, și uh, stagiile plătite. Este un nou concept. Noi putem să furnizăm informații de background, dar să nu uităm că ne adresăm tinerilor care încă nu au un loc de muncă și vrem să le trimitem un mesaj, să le spunem că puteți să fiți mobili, puteți să vă căutați chiar și un stagiu într-o altă țară, va fi un stagiu plătit și veți avea niște drepturi. Portalul unic va fi un portal electronic. Trimiteți un e-mail și veți primi un răspuns detaliat. Asta spune directiva. Dar în ce privește punctul de sprijin, credem că acolo este nevoie de un birou cu o prezență umană, să poți să vorbești cu cineva atunci când știi că ai o anumită calificare profesională și vrei să fii consiliat. Vom folosi structurile care există deja, nu vom crea noi structuri, noi birouri. Vrem să găsim soluții, vrem să fim pragmatici. Pentru că nu vrem nici să uh, um, ajungem la extreme și, pe de altă parte, trebuie să respectăm hotărârile curții de la Luxemburg. Deci, avem nevoie de o cale de mijloc, însă cred că am putea găsi un compromis în ce privește profesiile uh, precum notare. Recunoașterea automată, amendamentul numărul 75. Pentru noi este o chestiune deosebit de serioasă. Pentru noi, în uh, Single Market Act 1, acest plus de mobilitate era o prioritate și recunoașterea automată este o cale de a favoriza mobilitatea. Dacă acum recunoașterea automată va fi o procedură mult mai complicată, atunci ne putem întreba asta. Ne-am dorit atunci când am discutat și am adoptat uh, actul pieței unice. Unu, știu că nu este ușor. De decenii ne luptăm pentru această recunoaștere automată. Și de aceea este bine că discutăm despre acest subiect acum. Asistentele medicale și moașele. Multă lume a vorbit despre infirmiere, asistente medicale, dar și moașele sunt vizate. Câteva observații. În ce privește acești 12 ani, dacă sunt 12 ani de școală, dacă numărăm și anii de grădiniță, atunci veți avea asistente care n-au decât 16 ani. Nu cred că își dorește cineva să vadă o asistentă care n-are decât 16 ani, cu toate tot ceea ce implică drept răspundere. Suntem conștienți că este o problemă serioasă și vrem să se ajungă la compromisuri. Cred că este un subiect interesant. Vrem să ajungem la o, o înțelegere. Există și validarea uh, experienței și a cunoștințelor ca o, o cale de compromis. Asistentele medicale din Polonia și România. Domnul Bușoi a vorbit despre acest aspect. Aceste elemente nu fac parte din propunerea comisiei. Noi am anunțat că vom face o evaluare. Încă nu avem o poziție finală, dar dați-mi voie să vă spun două lucruri. În ce privește asistentele medicale din Polonia? Este o dezbatere care are loc de mulți ani între Polonia și statele membre. Au avut loc multe discuții tehnice. Și Polonia a aderat în 2004. Și dacă ceva s-ar schimba, ar fi valabil din 2015 încolo. Acolo suntem foarte avansați. În ce privește asistentele din România, este o situație foarte nouă pentru noi față de situația din uh, Polonia. Și în plus România a aderat și mai târziu decât Polonia. Și în plus trebuie să vedem cum reacționează statele membre. Căci atunci, dacă facilităm recunoașterea um, automată, atunci uh, intervine și capacitatea de a exercita controle a statelor membre. Vom examina și propunerea doamnei Vernio de a extinde activitățile farmaciștilor. Nu știu dacă este neapărat nevoie. Apoi s-a cerut ștergerea articolului 21 alineatul 4 cu privire la deschiderea de noi farmacii, știm că avem două state membre care țin foarte mult la acest lucru. Și Iată despre ce vorbim. Am să vă povestesc o anecdotă. Comisia PETI din acest parlament a, de, a, a avut de a face cu comisia o vreme îndelungată din cauza unei petiții depuse de un cetățean francez care nu putea să deschidă o farmacie în Regatul Unit. Până la urmă, Regatul Unit uh, și-a schimbat părerea și a acordat o derogare. Deci este o chestiune foarte delicată. Am vrut să vă dați seama de acest lucru. Mulțumesc. Thank you. Uh, Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor Bernadette. Merci, la Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu extrem de succintă pentru că timpul trece și mai avem de discutat un raport înainte de reuniunea coordonatorilor. Am luat notă de toate comentariile făcute, așa cum am făcut-o și în dățile trecute. În concluzie, rețin un lucru și anume ceva ce nu vă mai surprinde, și anume că această, acest card profesional pentru mine este extrem de important pentru recunoaștere, pentru recunoașterea acestor profesioniști în condiții de mobilitate. Pentru mulți tineri aceasta este o condiție sine qua non. Deci e vorba de un instrument care ține de mobilitate profesional cât și chiar cetățenesc. De asemenea, Comisia, și o susțin, vorbește despre acea recunoaștere automată. E adevărat că acest concept pune multe probleme profesioniștilor, deci, dar și statelor, însă aceasta trebuie să ne preocupe pentru că mobilitatea va spori în anii viitori. Ea încă nu este uh, de rigoare astăzi și de aceea nu trebuie să uităm acest obiectiv și anume o mobilitate pozitivă, atât pentru cei care practică meserile respective, cât și pentru cetățeni. Deci, o linie politică clar determinată, un instrument despre care am vorbit și, bineînțeles, mai sunt lucruri mai complicate, cum ar fi accesul parțial, formarea duală, uh, parcursul universitar. Lucrurile deci sunt departe de a fi clare și, cum, după cum am spus la început, dacă um, este să lucrăm așa cum trebuie, nu trebuie să ne precipităm, să ne grăbim, trebuie să ne luăm tot timpul care este necesar să-l avem la dispoziție pentru ca să găsim o linie cât se poate de clară și transparentă uh, Um, și o propunere lizibilă pentru toți cetățenii, dar și pentru toate părțile interesate, că e vorba de cadre, că e vorba de um, autorități și așa mai departe. Nu avem dreptul să ne înșelăm pentru că este practic o miză de foarte importantă pentru piața internă, dar și pentru cetățenii noștri și o, o, o, o dovadă a încrederii sau nu pe care ei pot să o aibă în instituțiile europene. În orice caz, vă mulțumesc și mă bucur că avem și o cooperare foarte bună între instituțiile noastre europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Da, cred că ar fi mai bine dacă am avea competențe și în ce privește educația și nivelurile minime de educație, dar asta este altă poveste. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi punctul 10. Pentru punctul 10, 15 octombrie pentru amendamente, se va discuta apoi pe 16 noiembrie și compromisurile se vor analiza la sfârșitul lunii noiembrie pe 27. Am terminat deci cu punctul 10 și trecem la punctul 11, dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și dau cuvântul imediat domnului Sergio Gaetano Coferati. Vă rog frumos pentru cei care părăsesc sala să o facă în liniște, pentru ca să putem să auzim ce a de spus domnul raportor. Mulțumesc! Grazie, președinte! Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și colegelor și colegilor care au participat uh, mai direct la această discuție. Nu fac acest lucru așa din reflex sau pentru că așa este tradiția, ci pentru că pur și simplu uh, colegii au dat dovadă de mult interes și de multă disponibilitate, colegele și colegii, mai ales asupra celor puncte care erau mai controversate. Și datorită discuțiilor am putut să ajungem la compromisuri solide, de care, după părerea mea, răspund uh, exigențelor chiar uh, și atunci când uh, punctul de plecare și punctul de la care am ajuns în final erau destul de îndepărtate. Și sunt subiecte precum securitatea, securitatea rutieră, finanțarea, situația din aeroporturi. Am reușit să găsim soluții bune, dar mai rămăseseră fără uh, o soluție anumite puncte. Practic 4 asupra cărora în timpul ultimei discuții am găsit o convergență de opinii. Prin urmare, am găsit o soluție uh, împărtășită de o mare majoritate. Dar gândindu-mă la colegii care nu au participat la ultima fază a discuțiilor noastre și aș vrea să le dau câteva informații. În ce privește termenele. Știți că era un punct uh, care a suscitat discuții. Am hotărât să menținem termenele din propunerea comisiei și să ne gândim la o posibilitate de revizuire în contextul verificării prevăzute la articolul 57 din regulament, ca să dăm posibilitatea unui stat membru care uh, ar vrea să se alăture uh, după ce intră în vigoare um, acest regulament, se poate să o facă. În ce privește amendamentul colegei Ivanova, am putut să evidențiem o ipoteză în care statele membre împreună cu coordonatorul și în colaborare cu operatorul coridoarelor uh, de transport să pună la punct un plan de dezvoltare. Iată o soluție ca să ajungem la un echilibru între două cerințe care erau destul de uh, diferite una de cealaltă. Și sunt uh, și anumite lucruri pe care le-am inclus la considerente. Această platformă europeană a pasagerilor a fost una din acele idei care nu făceau parte din regulamentul propriu-zis, dar am ținut să o menționăm în considerente, cum spuneam. Tot la considerente am vorbit despre ceea ce ar garanti unei țări sau unei infrastructuri anume posibilitatea de a beneficia de o nouă evaluare din partea comisiei. Este vorba despre aceeași modalitate precum cea prevăzută în soluția generală, la care se aplică uh, termenele Uh, rețelelor transeuropene. Cum spuneam, cred că am ajuns la un bun echilibru și răspundem la scopul nostru inițial, să consolidăm toate acele aspecte relative la uniformitatea rețelelor și la relația pozitivă pe care trebuie să o aibă această rețea cu utilizatorii, mai ales cu cei care se află în dificultate. Și apoi cu uh, cei care uh, uh trebuie să um, cedeze teren pentru construirea acestor infrastructuri, pentru că ele nu se construiesc în deșert acolo pe unde vor trece aceste coridoare de transport, există deja comunități, oameni care trăiesc de mulți ani și care vor trebui să accepte aceste noi infrastructuri. Și trebuie cu mult timp înainte, deci trebuie să avem această politică de prevenire, de discuții, de anticipare, față de aceste comunități și trebuie să acordăm multă atenție și asupra impactului asupra mediului și să avem un respect cât mai mare pentru drepturile persoanelor, pentru drepturile comunităților și credem că așa vom putea să ajustăm, să corectăm, să revizuim cadrul inițial. Putem să prevedem multe lucruri, dar nu totul și, în asemenea circumstanțe, metoda este cea care ne poate ajuta. Eu sunt foarte mulțumit de rezultatul eforturilor noastre. Acum Raportorii din umbră sunt cei care vor continua a, această evaluare, precum și colegele și colegii care au depus uh, amendamente. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ivanova. Oh, my this Anders. Domnul Anders. Da, nici eu nu sunt doamna Ivanova și nici colega mea, dar uh, eu și eu reprezint o colegă, nu poate să fie prezentă. Uh, dar voi vorbi numele ei. În primul rând, mulțumesc domnului Coferati pentru munca depusă pe acest dosar de excelentă factură și Liliana numește, ă, mulțumește colegilor pentru cooperare, o cooperare fructuoasă și constructivă și s-a ajuns și la o serie de compromisuri care iau în considerare și uh, poziția PP-ului, care pentru mine este foarte importantă. Nu există puncte controversate în amendamentele de compromis, poate unul e vorba de amendamentul de compromis, numărul 10, care spune că se dovedește o valoare, plus valoare europeană din punct de vedere social-economic și ecologic nu știu dacă ecologiștii, verzii au ceva de spus, dar mie mi se pare puțin cam minutil această precizare și eu zic că ar trebui să votăm împreună. În rest, flexibilitatea a fost uh, solicitată și obținută în ceea ce privește termenele, calendarul, în ceea ce privește revizuirea. Este vorba de o abordare extrem de echilibrată. De asemenea, am putut să includem și ceva legat uh, de prinderea din urmă, catch-up, de către statele mai noi um, față de celelalte, ceea ce e foarte important pentru colega mea din Bulgaria, de bună seama. De asemenea, domnul Vidal propune măsuri cum ar fi Uh, platforma comună de transport european care a, pentru pasageri, pentru a îmbunătăți accesul pasagerilor la servicii de calitate, la uh, bilete uh, standard, etc. În orice caz, mulțumesc încă o dată domnului Coferati pentru că a dat dovadă de spirit de cooperare și, bineînțeles, și raportorilor din umbră. Mulțumesc, Anders. Aproape că am crezut că ești Liana. E pur și simplu e asemănare uh, izbitoare. Ule din partea ALDE acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și apreciez și eu uh, munca domnului Coferati. Am lucrat foarte bine împreună. Uh, comitetul <laughs> privind crizele și a mers foarte bine, chiar dacă criza continuă. Câteva observații. Eu cred cu tărie un lucru și aici aș eh, reacționa și la alte intervenții de aici în comisia noastră, și anume că statele membre trebuie să fie cumva eh, să fie cumva obligate să respecte niște termene. Mie îmi place flexibilitatea Însă nu știu dacă aici și în zilele noastre aceasta ar fi o soluție. Asta nu face decât să lungească boala. Deci, um, sunt puțin sceptic. De asemenea, trebuie să uh, reamintim că aceste rețele nu sunt o obligație pentru statele membre, ci mai mult niște posibile proiecte. Bineînțeles că uh, Uh, s-ar putea să fie divergență ceea ce privește metoda, dar rezultatul și obiectivul trebuie să ne fie extrem de clar, și anume acea plus valoare clară europeană care trebuie să fie evidențiată în implementarea acestor proiecte. S-a vorbit și despre acele zone îndepărtate, sinistrate, cu populație redusă. Uh, Însă aceasta este principala vocație a rețelelor. Uh, vocația este aceea de a uh, conecta uh, zonele, nu neapărat de a ne concentra pe zonele mai îndepărtate. Ceea ce privește acea restructurare, cred că nu acum este momentul să evocăm acest lucru. Uh, eu cred că ați făcut o treabă bună, însă eu nu pot să susțin amendamentele de compromis 16 și 17. Nu știu. Poate că eu n-am eu colegi și echipa așa de activ cum sunt cei din uh, echipa domnului Schwab. În ceea ce privește transport, transport numai pentru bunuri, dar și pentru cetățeni. Uh, este clar că e bine să avem un transport standardizat, normalizat în Europa. Mi se pare o idee excelentă. Dar, în concluzie, vreau să vă spun că mai am totuși niște nedumeriri și îndoieli. Și unor aici, la comisia noastră, avem obiceiul de a adăuga lucruri la propunerile comisiei. Acum, eu zic că poate că n-ar trebui să facem asta nu să adăugăm, ci să reducem, să tăiem din propunerile Comisiei. Mulțumesc din partea verzilor. Doamna Râle, la rândul meu vreau să mulțumesc pentru buna colaborare cu raportorul. Dar, cu toate acestea, eu cred că ar trebui să ne limităm la competențele pe care le avem în acest aviz, pentru că este un aviz. Eu nu cred că are sens să vorbim despre canalele maritime uh, în avizul nostru, pentru că nu, această temă nu are nimic de a face cu uh, cu uh, prerogativele noastre. Într-adevăr, trebuie să existe o plus valoare, însă, din punctul nostru de vedere, nu situația și evoluțiile la nivel rural sunt neapărat uh, sau este neapărat esențială. Trans- Comisia pentru Transport ar trebui să se dedice acestor uh, teme. Eu cred că ar trebui să ne limităm la adevăratul, adevăratul aport pe care îl îl putem noi aduce prin avizul nostru. Și care este aportul? Calendarul este important. E important să exercităm presiune în ceea ce privește respectarea acestui uh, calendar. De asemenea, Sincer să fiu, nu l-am ascultat cu mare atenție pe domnul Schwab, însă dacă vă referați la rolul coordonatorilor, atunci sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și cu domnul raportor de asemenea. Dacă vreați să spuneți altceva, vă rog să repetați pentru că eu nu am înțeles ce ați spus. Mulțumesc. Poate doriți să comentați uh, pe scurt. Da, aș dori să știm uh, dacă susțineți acest text și anume a demonstra o plusvaloare europeană clară din punct de vedere social-economic și al mediului înconjurător. Aceasta, aceasta a fost ideea mea. Doamna, doamna președinte, ECR. Iar sub Mulțumesc, doamna președinte. Cred că proiectul de raport este unul destul de echilibrat și mă bucur că vorbim și despre situația partea um, noilor state membre. Bineînțeles, uh, mă gândesc la situația din Polonia, dar și din țara doamnei raportor. E vorba de costuri economice, de povară administrative, etc. Sus, grupul nostru susține majoritatea amendamentelor de compromis propuse de uh, Uh, doamnă raportor, și e bine că ni se dau anumite garanții în ceea ce privește rolul pe care îl pot avea populația locală, uh, regiunile noastre, pentru că asta ne preocupă. Susținem de asemenea compromisurile 10, 18, printre altele, pentru că nu le susținem, pentru că în ciuda valorii adăugate pentru pasageri, asta s-ar, mm, nu s-ar reflecta suficient uh, din punct de vedere economic. În orice caz, mulțumesc. Thank you. I don't see any other... Uh, mulțumesc. Mm, nu mai văd sunt că ar fi alți raportori din umbră doritori să ia cuvântul. Nici, ai mem- me- nici ai me- alți membri ai comisiei. Așa că aș da cuvântul uh, Comisiei Europene. Doamnă președinte, mulțumesc în numele, în numele Comisiei raportorului și membrilor Comisiei pentru tot ce au făcut pe marginea acestui raport. Amendamentele de compromis prezentate mi se par uh, absolut acceptabile și ele sunt rezultatul unei munci deosebite depuse de raportor și aș uh, sublinia mai ales activitatea intensă depusă pe marginea găsirii unui compromis pentru acele date uh, limită. Tot așa, în ceea ce privește um, amendamentul care vizează împărțirea sarcilor între statele membre și coordonatorii de coridoare și aici mi se pare că s-au făcut multe lucruri bune. Uh, textul uh, de față mi se pare unul bun, dar înțelegem și cei care au vorbit despre acea analiză cost-beneficiu. Formula găsită acum nu ne deranjează, uh, însă ea este, nu este nici atât de importantă cât să nu poate să dispară din text. În orice caz, mulțumim domnului Coferati pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Mulțumim tuturor membrilor comisiei și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coferati, și bineînțeles și raportorilor din umbră. Mâine, pe 11 octombrie, vom vota a, mă tezi, domnul Coferati. E, volevo... Doream să spun un singur lucru. Am notat observațiile care au fost formulate de către colegi și pe care oricum le anticipasem. În principiu sunt de acord, chiar dacă acest lucru nu se va concretiza neapărat, deci sunt de acord cu ce a spus Ole Schmidt apropo de tendința pe care o avem de a avea tot mai multe mm, proiecte legislative în loc să ne uh, concentrăm asupra faptului de a scădea numărul acestora. Dar apropo de amendamentul 10 și observația domnului Schwab, Uh, ați uh, adresat o întrebare doamnei Rule, dar nu este uh, de la GUE și de aceea nu a reacționat așa cum vă așteptați. Nu era o reticență. Eu acum nu vreau să conving pe nimeni. Dar, față de propunerea comisiei, detaliul pe care l-am adăugat noi încearcă să clarifice plus valoarea la care facem referire. Nu cred că schimbăm în profunzime ideea care uh, stătea la baza sistemului uh, economic și social european. Am modificat puțin amendamentul care a fost înaintat. Cu acest scop, să clarificăm formularea și să nu schimbăm sensul propunerii comisiei, care de altfel a fost confirmată. Nu aveam nici măcar o intenție să schimbăm textul, am vrut doar ca acesta să devină mai explicit. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Coferati. Acum am terminat cu punctul 11, ultimul punct de pe ordinea de zi. Și deci încheiem aici reuniunea. Următoarea ședință are loc mâine dimineața. La ora 9. Acum trecem la reuniunea coordonatorilor. și dau cuvântul domnului Harbour ca să o prezideze. Mulțumesc. Thank you. Excellent chairmanship. No, I was a bit distant.